declarația Comisiei, răspunsuri care trebuie date pentru relansarea economiei în statele membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală și de Est. Îi dau cuvântul acum domnului comisar. Vreau să spun vicepreședinte, însă deocamdată domnul comisar Almunia pentru a ni se adresa în numele Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri,